So, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Doamnelor și domnilor, putem să trecem la vot. Nu știu că este și el pregătit. Am modificat lista de vot am ascultat uh, poziția Comisiei cu privire la obiecția, la REACH. Uh, prin urmare, am uh, decis ca votul asupra acestei opțiuni să fie ultimul pe lista noastră de vot, pentru ca înainte de el să putem uh, dezbate scurt tema. În sală se află o echipă de la o televiziune daneză. Această echipă vrea să-l urmărească pe colegul Jorgensen și uh, a primit aprobarea de a o face. Deci cam atât. Trecem acum la uh, punctul 10 uh, de pe ordinea de zi. Votăm amendamentul 23. Cine e pentru? Împotrivă. N-a fost suficient de clar. Votăm din nou. Ah, okay. Yes, please. Vă rog. Doamna Găzet dorea ca raportul ei să fie primul votat. Sunteți de acord cu această propunere? Putem face rocada? Dann stimmen wir zuerst ab über den Tagesordnungspunkten. Bine, atunci votăm punctul 11 de pe ordinea de zi. Este vorba despre al treilea program multianual al Uniunii Europene în domeniul sănătății pentru perioada 2014-2020. Raportoare este doamna Grostet. Înainte de a trece la vot, dați-mi voie să fac câteva anunțuri. Și anume, amendamentele 180 și 87 ale doamnei Karmbach au fost retrase. Și deci mai există un amendament oral la amendamentul 125 și la amendamentul 73 și la amendamentul 94. Cam atât la capitolul comunicări. Prin urmare, putem trece acum la vot. Începem cu amendamentul de compromis 1A. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Amendamentul consolidat 1A este respins. Trecem la amendamentul consolidat 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Deci verificăm votul la amendamentul consolidat 1. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 26 pentru, 14 voturi împotrivă, se adoptă. Trecem la compromisul 2. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93 pentru, împotrivă, Respins. 94. Cu amendament oral. Este vorba despre amendamentul la care mă referisem înainte. Cine e pentru? Împotrivă? încă o dată, nu știu ce se întâmplă, deci încă o dată votăm amendamentul 94. Deci amendamentul 94. Anunțasem la început că există un amendament oral la acest uh, amendament și, de asemenea, că a fost retrasă partea a doua. Mm-hmm. Ja, wir stimmen so wie vorgesehen ist ab. Votăm cu amendamentul oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 95 pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. i 7 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm pe cale electronică. Verificăm votul la i 7. Am ale... A votat toată lumea? Votul s-a închis. 27 pentru, 27 voturi împotrivă, respins. Wir haben elektronisch abgestimmt, ich kann nichts. Am votat pe cale electronică. Doamna Satuhasi, dar dacă consolele nu funcționează, atunci cum tratăm uh, situația? Am văzut că consola doamnei nu funcționa. Domnul președinte, am votat. Nu pot decât să am încredere în că toate consolele de vot funcționează corect. doar am mai votat odată pe cale electronică. Deci îmi pare foarte rău pentru dumneavoastră. Și eu am aici un plus pe lista mea de vot. Vă înțeleg, dar asta este regula. Prin urmare, amendamentul a fost respins. Trecem la 96 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Verificăm pe cale electronică. Amendamentul 96, vot electronic. A votat toată lumea. PPE-ul are trei voturi în plus. Bine, acum totul e ok. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 34 pentru, 23 împotrivă. Așadar, amendamentul se adoptă. Trecem la 97 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 102 Cine e pentru 102? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm pe cale electronică amendamentul 112. Am alat gestimt? A votat toată lumea. Votul s-a închis. 28 pentru, 31 voturi împotrivă, respins. 113 pentru, Împotrivă. Verificăm și aici. Verificăm 113. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 114 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 115 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. I30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul uh, tehnic la articolul 5 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 și 117 împreună. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 124-123 împreună, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, respinse. 125. Cu amendament oral, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri, respins. Fără amendament oral, acum? Îl votăm sau nu? Da, trebuie să mai votăm 125 fără amendamentul oral. Deci, încă o dată, 125 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 126 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 129. 129 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 130 pentru, împotrivă, abțineri respins. 132. 131, spune domnul președinte. 131 așadar. O sută treizeci și unu. Cine e pentru? Împotrivă. abțineri, votăm electronic. Verificăm 131. A votat to toată lumea. Votul s-a închis. 38 pentru, 24 împotriva, se adoptă. 132. Vot pe părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, partea a doua, pentru, Doamna raportor. Da, există o problemă cu interpretarea de traducere în limba franceză. Deci ați votat amendamentul 131 și în limba franceză s-a vorbit despre amendamentul 132. Deci a fost o problemă de intermediere. Eu am de traducere. Am arătat colegilor să voteze pentru, deși eram împotriva acestui amendament. Deci am vrut să precizez, fiindcă s-a interpretat, s-a tradus greșit numărul amendamentului în limba franceză. Euh, Știu că nu se revine niciodată asupra votului, dar aici eu sunt cea care indic colegilor votul, dar am, mi s-a tradus greșit cifra în căști. Se poate relua votul sau nu? Uh, da, mi-am dat și eu uh, seama. PPE-ul a votat împotrivă, din câte mi-am dat, uh, din câte am putut vedea, așa că nu înțeleg. Oricum au fost 24 de voturi împotrivă, nu... So, also geht's jetzt weiter? Nu. Continuăm cu 132 pe două părți. Să fie bine clar. Repet, ca să fie clar, mai devreme, mie, în interpretarea franceză, mi s-a spus se votează amendamentul 132. Chiar m-am mirat că nu a spus că este vot pe părți. Am crezut că s-a produs o schimbare. Și atunci am arătat, noi votăm pentru amendamentul 132, deci asta am arătat. Când, de fapt, ceea ce ați anunțat în germană a fost votul pentru amendamentul 131, dar eu nu asta am auzit în căști. Și atunci eu am arătat colegilor să voteze pentru când, de fapt, noi, pe lista noastră de vot, suntem împotriva amendamentului 131. Îmi pare rău că creez probleme, dar a fost o eroare de traducere. Pentru că am, urmez, vă urmăresc cu atenție, dar asta este. Doamna Weisgerber. Da, aveți dreptate. Uh, m-am bazat pe semnul făcut de colega uh, din Franța. Doamnă Crostet. Deci m-am bazat pe semnele făcute Însă și eu am fost uimită, pentru că pe lista noastră de vot este un minus mare de tot, iar toată partea stângă se, s-a votat uh, pentru. Asta pentru că dumneavoastră ați beneficiat de cifrele greșite acolo în căștile dumneavoastră. Deci aș vrea să verificăm, să repetăm această, acest vot. Am anunțat, stimate doamne, uh, cifra corectă în limba germană Vă spuneam de asemenea că rezultatele au fost cât se poate de clare. Dumneavoastră ați votat cu împotrivă și voturile dumneavoastră se reflectă în rezultate, dar dacă doamna raportor dorește repetarea votului, bine. Bine. Așadar, votăm din nou 131, ca să nu mai tergiversăm discuțiile. 131. Pe cale electronică. A votat toată lumea? PPE-ul poate elimina două voturi. <laughs> Sunt două voturi în plus din partea PPE-ului. Încă un vot în plus. Încă un vot în plus. Totul e ok acum. 31 pentru, 32 voturi împotrivă. Respins. Trecem la 132. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar votul. Votăm pe cale electronică. Partea a doua de la 132. Am alea abgestimmt? A votat toată lumea? Votul s-a închis. PP-ul avea un vot în plus. Deci mai votăm o dată. 132, partea a doua, pe cale electronică. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. Votul s-a închis. 24 pentru, 36 împotrivă, partea a doua este respinsă. 137. Cine e pentru? împotrivă, abțineri se adoptă, 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 138 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 139 pentru, împotrivă, Verificăm. Vot electronic la 139. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 40 pentru, 23 împotrivă. Se adoptă. Vot pe părți la 140. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. 141 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 142 pentru, Împotriva abțineri, respins. Buget 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 145 e duc, 143 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 144 pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. 146 cu amendament oral. Și pe două părți. Prima parte de la 146 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua devine caducă. Trecem la 147 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. ITRE 14 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vot pe părți la 148. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. 149 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vot electronic la 149. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Nu, din nou, PP-ul are un vot în plus. Veri repetăm votul. Deci 149 este votat pe cale electronică. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 31 pentru, 29 împotrivă. Se adoptă. ITRE 15 pentru, împotrivă, abțineri respins. 150 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Sau verificăm. Verificăm. 150. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 31 pentru, 30 împotrivă, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. 153 pentru. ...153 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 155 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 156 pentru, verificăm 155. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 34 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 159 pentru, împotriva abțineri respins, 160 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 161 pentru, împotriva abțineri respins, 162 pentru, împotrivă, abțineri respins, 163 pentru, împotrivă, abțineri respins, bugetul 11 pentru, împotrivă, abțineri respins, 165 pentru, împotrivă, abțineri respins, 164 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 165. 164, îmi cer scuze, pe cale electronică. Votul s-a închis. 31 pentru, 29 împotrivă, se adoptă. 11 și ITRE 16 identice, le votăm împotrivă, împreună pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 12 de la buget pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 166 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 167 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 168 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri respinse 170 pentru, împotrivă, abțineri respins, 171 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 172 pentru, Verificăm 171, bine. Verificăm 171, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. 29 pentru, 30 împotrivă, respins. 172 pentru, împotrivă, abțineri, respins. ITRE 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 174 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 173 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 cu amendament oral, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua devină caducă. 177 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 și 18 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 178 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 179 Verificăm 178. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 30 pentru, 30 împotrivă, respins. 179 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 14 pentru, împotrivă, abțineri, nu-i clar. Verificăm electronic. Buget 14. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 26 pentru, 33 împotrivă, respins. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 182 pentru, împotrivă, abțineri, nu-i clar, verificăm pe cale electronică. 182. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 30 pentru, 31 împotrivă, respins. 183 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 185 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, pare a fi fost respins, dar verificăm. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 37 pentru, 25 împotrivă, se adoptă 189 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. ITRE 21 pentru, împotrivă, abțineri respins, ITRE 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 26, 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 24, vot pe părți, partea 1, Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 cu amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 191 pentru împotrivă, abțineri, respins, 192 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 193 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 194 pentru, împotriva abțineri, respins, 195 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 196 pentru, împotriva abțineri se adoptă. ITRE 25 pentru, împotriva abțineri. Nu-i clar, verificăm ITRE 25. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 39 pentru, 21 împotriva. Vă rog să ridicați mâinile data viitoare. 197 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 198 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 199 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 200. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri respinsă. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. 201 pentru împotrivă, abțineri respins, 202 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 203 pentru, împotrivă, abțineri respins, 204 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 205 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm pe cale electronică. Amendamentul 18. A votat toată lumea. Votul S-a închis. 30 pentru, 32 împotrivă, respins. 207 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 208, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 208 pe cale electronică. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 32 pentru, 30 împotrivă, se adoptă. 213 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm și 213. A votat uh, toată lumea. Votul s-a închis. 31 pentru, 32 împotrivă, respins. 19. Deci votăm 19 pentru, Împotriva abținerii se adoptă buget 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 214, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri nu-i clar, votăm pe cale electronică. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 32 pentru, 30 împotrivă, se adoptă. ...214, partea a doua e caducă. Trecem acum la votul asupra amendamentului 216 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 217 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 218 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. 219. Vot pe părți. Două părți. Prima parte pentru. Împotriva abținerii se adoptă. Partea a doua pentru. Împotriva Abțineri respinsă. 220 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 21 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Intre 26 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 22 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 228 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Să verificăm 228 vine. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a, s-a închis. Amendamentul s-a adoptat în, cu o majoritate covârșitoare. Buget 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, buget 2 pentru, împotrivă, se adoptă. 23 e caduc, 24 de asemenea, trecem la 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 33 pentru, Împotrivă se adoptă, 34 pentru, Împotrivă abține se adoptă, 35 pentru, Împotrivă abține se adoptă, ITRE 1 pentru, împotrivă, abțineri respins, 36 pentru, împotrivă, abțineri respins, 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 38 partea a doua caducă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2 pentru, împotrivă, Se adoptă. Buget 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, respins. 47. Două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva abțineri respins. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru, împotriva abțineri respins. Buget 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 44. 44. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 42 pentru, 21 voturi împotrivă, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE 2 pentru, împotrivă, abțineri. Care e votul liberalilor? Verificăm. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 28 pentru, 35 împotrivă. Litre 2 este respins. Buget 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46 pentru împotriva abțineri se adoptă, 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru, împotriva, abțineri respins, 50 vot pe părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 51 pentru, pen, împotrivă, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 57 pentru, deci 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 64 pentru împotriva abținerii se adoptă. ITRE 3 pentru, împotrivă, abțineri respins, 65 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, ITRE 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 70 pentru, împotriva abțineri respins, 72 pentru, împotriva abțineri respins, 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 73 cu amendament oral, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Și atunci votăm fără amendamentul oral, deci votăm fără amendament oral, amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 75 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I3, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, verificăm. Verificăm din nou votul la 77. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 5 pentru. Verificăm. 77. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 24 pentru, 39 împotrivă. Respins. Trecem la 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Buget 7 în două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotriva abțineri respinsă. 78 retras. 79 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 80 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru. Verificăm 80. 80. Vot electronic. A votat toată lumea, votul s-a închis. 32 voturi pentru, 29 împotrivă, se adoptă. Nu vrem să vă deranjăm aici dialogul, stimați domn, dar totuși 81 pentru, împotriva ține să adoptă, 82 pentru, împotriva abțineri să adoptă. Trecem la votul final pe cale electronică, votul s-a închis. Haben alle abgestimmt? A votat toată lumea. Votul s-a, s-a închis. 63 voturi pentru, niciun vot împotrivă, niciun, nicio abținere, doamnă raportor. Nu putem decât să vă felicităm pentru acest succes. Vă mulțumim pentru toate efortul și mulțumim și secretariatului de asemenea. So, dann springen wir jetzt zum Punkt. Bun, atunci trecem acum la punctul 10. Doamna Iana Kudakis este raportoare. Începem cu amendamentul 23. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 24. Dafür? 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, cineva a cerut să verificăm 25 deci verificăm electronic 25. A votat toată lumea? S-a închis votul. 33 pentru, 28 împotrivă, deci se adoptă. Trecem așadar la 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 1. Pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Jurii 2 pentru. Jurii 2 pentru, împotrivă. Se respinge. 30. Amendamentul 30 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Și trecem la 33. Pentru. Mă mir că se cere verificarea lui 32. Verificăm electronic 32. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 33 acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul consolidat 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă și trecem la 39 și 40, identice pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și avem chiar patru identice, jurii 6 acum pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 44 pentru Ich hatte es gerade falsch angesagt. Ich hatte zwei identische Anträge. Am anunțat greșit, spune președintele. Am spus că sunt două amendamente identice. De fapt, sunt patru. 40, 41, 42 și 43. Îmi cer scuze, 39, 40, 41 și 42 sunt identice și le-am votat împreună.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 împotrivă, abțineri, se respinge, dar mai bine să verificăm. Verificăm electronic 48. A votat toată lumea. S-a închis votul. 31 pentru și 30 împotrivă. Deci se adoptă. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua devine așadar caducă. 58. Aceeași procedură. Amendament oral pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și uh, cealaltă parte cade. Jurii 4. Pentru împotriva abțineri, adoptat. Juri 5, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 59, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat pentru, 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la amendamentul consolidat 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul consolidat 6A. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 80 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 81 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 82 81 este caduc, îmi cer scuze. Cade. 84 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri. Trecem la 85 pentru, împotriva abținerii adoptat, 86 pentru adoptat, 87 pentru împotriva abțineri adoptat, 88 amendament oral pentru împotriva abțineri adoptat, 89 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul consolidat 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă,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 33 pentru, 29 împotrivă, deci se adoptă. 11 pentru, împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Jurii E pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Jurii G, G pentru, împotrivă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 devine caduc, jurii C pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, jurii D pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 20 20 pentru, împotrivă, Votăm amendamentul 20 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final uh, electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. A votat toată lumea. Mai sunt 5 colegi care nu au votat. S-a închis votul. 54 pentru, 4 împotriva, 2 abțineri. Felicitări raportoarei, Marina Iana Kudakis. Doamna ne cuvântul. Vreau doar să uh, semnalez că grupul meu vrea să uh, introducă faptul că articolul 52 ne dă dreptul la o opinie minoritară vis-a-vis de acest raport. Hmm? Bis heute Abend ist die Frist dafür. Aveți timp până în seara asta. Okay. Ja, vielen Dank. So, weiter geht's mit dem Tagesordnungspunkt 12, gemeinsame Trecem mai departe la punctul 12, dispoziții comune privind Fondul European și de abrogare a regulamentului numărul 1083 pe 2006. În principiu, fonduri structurale. Dispoziții comune privind fondurile structurale. Raportul doamnei Sofie Oconi.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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 44 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Să verificăm. Se solicită să verificăm 45. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Încă o persoană, vă rog. S-a închis votul. 31 pentru, 29 împotrivă, se adoptă. 13 și 46 identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm 47. A votat toată lumea. S-a închis votul. 27 pentru, 32 împotrivă, o abținere se respinge. 48 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotriva, nicio idee, așa că mai bine să verificăm. 49, verificare electronică. A votat toată lumea? S-a închis votul. 22 pentru, 36 împotrivă, foarte împărțiți pe grupuri, deci 14 pentru, împotrivă. Repetăm, 14 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 pentru. Verificăm 51 electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 24 pentru, 20, 34 împotrivă, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Ce se întâmplă cu grupul politic care n-a votat? N-a votat nimeni de la dumneavoastră. Repetăm, 52. S-a deschis votul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 53. Acum vreți să verificați. Verificăm. 52. S-a votat toată lumea, se închide votul. 31 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. 53 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, spune președintele, dar haideți să verificăm. 57, verificare electronică. A votat toată lumea. S-a închis votul. 30 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. 58 pentru. Împotrivă, respinge, e respins. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri, se respinge. 15 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 65 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 66 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 67 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 68 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 71 pentru, împotrivă, abțineri. Nu sunt sigur. Haideți să verificăm electronic. 71. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a închis votul, 35 pentru, 22 împotrivă, o abținere, se adoptă, 16. Una. Există un amendament oral aici? Da, raportarea. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Da, e vorba despre un amendament oral pe care vi-l propun pentru că Comisia participă la lucrările Comitetului de Monitorizare cu caracter consultativ și totodată și Parlamentul European poate să participe tot cu titlu consultativ. Iată așadar amendamentul oral pe care vi-l propun. Mulțumesc! Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 74 pentru, Se pare că nu există interpretare în engleză. S-a rezolvat problema, putem continua. 74 pentru, împotriva abținerii. Se adoptă. 75 pentru, împotriva abținerii, Respins. 76 și 77 identice pentru, Împotrivă. Abțineri. Respinse. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 20 pentru. Verificăm 19. 19 îl verificăm. A votat toată lumea. Votul s-a încheiat. 27 pentru, 31 împotrivă. Respins. Vedeți? Trebuie să aveți încredere în președinte. 20 pentru, Împotrivă. Abțineri respins. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă 80 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 81 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 85 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul consolidat 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Avem 78, uh, 87-88 identice pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 24 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 89 pentru, împotrivă, abțineri respins, 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă, 94 pentru, împotrivă, abțineri respins, 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 96 pentru, Potriva. abțineri, respins. 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29 pentru, Împotriva. abțineri, respins. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la votul electronic, sub votul final. Votul s-a deschis, a votat toată lumea, votul s-a închis. 57 pentru, un vot împotrivă, o putem felicita pe doamna raportor, pe doamna Sofie Oconi, pentru raportul domniei sale. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dispoziții specifice aplicabile Fondului European de Dezvoltare Regională și obiectivului referitor la investițiilor pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă și abrogarea regulamentului 1080 din 2006. Regii este comisia competentă pe fond. Noi avem un aviz. Raport, raportorul pentru avizul Envi este domnul Pirilio. Începem cu 15 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 19 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 20 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 21 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 23 pentru, împotrivă abțineri se respinge, 24 pentru, 24 încă o dată. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E teamă că trebuie să verificăm electronic amendamentul 24. A votat toată lumea? S-a închis votul. 22 pentru, 33 împotrivă, se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aceeași majoritate. 1. 1 și 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28 și 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Să verificăm, nici eu nu sunt sigur, deci verificăm 31. A votat toată lumea. S-a închis votul. unu pentru, 35 împotriva, se respinge. 32 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 33 34-35 identice. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39. Nu, se corectează președintele. 38. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 39. Pentru. Împotrivă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 Împotrivă abțineri se adoptă 49 și 50 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 51 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă 53 pentru. Împotrivă abțineri Nu știu. Haideți să verificăm. 53. Vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 44 pentru, 12 împotrivă. Mulțumesc de clarificare.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Îmi cer scuze, se adoptă, spune președintele. 62. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul pentru 62. A votat toată lumea? S-a închis votul. 47 pentru și 9 împotrivă, fără nicio abținere. Vreți să luăm o pauză sau continuăm? Cred că este evident că se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Unde e cafeaua, întreabă lumea. 64 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. A, se amenință cu greva. Vreți să verificăm 64? Verificăm electronic 64. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul.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 Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 7 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu. Verificăm. Verificăm 11. Cred că ar trebui să mă, accept, uh, să mă recunosc în frâns înainte de rezultate. A votat toată lumea, s-a închis votul, respins cu o mare majoritate. Și acum 12. Amendamentul 12. Pentru. Împotriva abțineri se respinge. 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva, verificăm. Verificăm pentru că votul este foarte împrăștiat. Deci votăm 14 electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul, 34 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. Votăm electronic întregul text. Vot final, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 50 pentru, 2 împotrivă. Foarte bine, Mario Pirilio. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Trecem acum la punctul 14, Fondul de coeziune și abrogarea regulamentului numărul 104 pe 2006 al Consiliului. Începem cu amendamentul 19. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 21 a fost retras. 1 pentru, împotriva, abțineri, respinsă. Verificăm electronic totuși amendamentul 1. La abgestimmt. A deschis votul. S-a închis votul. Geschlossen. 39 dafür, 14 dagegen, somit... 39 pentru, 14 împotrivă, se adoptă. 22 pentru, împotrivă. Abțineri? Nu-i clar. Trebuie să verificăm electronic. Se deschide votul la 22. Vot electronic. Ați votat cu toții? S-a închis votul. 28 pentru, 23 împotrivă, se adoptă. 23, Davis, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 2. Pentru. Uh, 2, 24, 25, 26 identice. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 28 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru. Verificăm. La 37. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Treizeci pentru, și trei împotrivă. Se adoptă, clar. Urmează 38 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30, 40, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 și 46 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, respins, mă scuzați. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, trebuie să verificăm electronic. 49. Ați votat cu toții? S-a închis votul. 36 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, E adoptat. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Anexele. 13 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că nu e clar. Verificăm. Deci la 53 vot electronic. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Într-adevăr, era respins. Trecem la 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55A pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, verificăm bine la 55-a, vot electronic, s-a deschis vot. Am alle abgestimmt? Ați votat cu toții? S-a închis votul. 30 la 23 se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 55B. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri, pre, a, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, e caduc, mă scuzați, la 58 votăm, se a, adoptă 50, 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se uh, adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 18 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Vă scuzați, e adoptat. Acum votăm întregul text modificat, vot electronic. Ați votat cu toții? S-a închis votul. 55 de voturi pentru, nimeni nu s-a abținut, nimeni n-a votat împotrivă. Felicitări uh, raportorului, raportoarei mai clar. Exact.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4, 5, 6, 7 și 9. Sunt retras Împreună. Deci votăm 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu-i clar, trebuie să, vo- să verificăm electronic. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt. Ați votat cu toții, s-a închis votul. 30 dafür, 25 dagegen. 30 pentru, 25 împotrivă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru,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 2 a fost retras. 18 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum vot final electronic. S-a deschis votul, ați votat cu toții, s-a închis votul. 53 pentru, un vot, uh, o abținere, Felicitări raportorului Rossi. Acum trecem la discu- discuția și dezbaterea succintă despre care vorbeam mai devreme. Un minut per vorbitor. Mai mult de atât nu vă pot uh, acorda cuvântul. Primul este domnul Zieber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș fi avut nevoie de mai mult timp, pentru că tema este foarte importantă. Este vorba despre limitarea cantității de, de plumb din bijuterii și accesorii. Noi uh, am tratat această, această temă cu mare aten- atenție din uh, păcate, iată, SEAC, care la rândul său a tratat acest subiect, a venit cu două derogări. Două derogări care vizează anumite tipuri de produse din uh, cristal. Însă, iată că, deși SEAC are anumite doar câteva derogări, Comisia extinde toate prevederile pentru absolut toate produ- produsele. Uh, Uh, comisia vorbea despre acel document uh, transmis de Franța pe acest subiect. Din 90 încoace, copiii uh, s-au raportat, raportat cazuri de, de otrăvire a unor copii din pricina unor produse care conțineau plumb. Undeva mai jos se spune ceva de genul uh, plumbul este o substanță periculoasă care ar trebui să fie expusă, să fie uh, limitată în cazul în care uh, produsele care conțin plumbul intră în uh, contact cu copiii sau invers mai degrabă. Deci, purtarea bijuteriile care, bijuteriilor care conțin plumb nu reprezintă o problemă în sine, însă ingerarea acestor uh, produse de către copii ar putea duce la riscuri de sănătate. Deci, avem aici uh, de-a face cu o substanță problematică, chiar și în cantități mici, plumbul poate genera probleme. Uh, alternative există, am uh, întrebat producătorii, aceste alternative există, costurile sunt mici, e drept, aceste alternative nu există neapărat pe piață în momentul de față, dar ar putea fi foarte bine produse. Ni s-a reproșat că am uh, am dat ascultare lobbyiștilor. Mi se pare o acuză lipsită de sens. Eu consider că în cazul în care tehnologiile necesare pentru producerea unor uh, produse care să nu conțină plumb există, cred că ar trebui să sprijinim aceste tehnologii. Cel puțin în Austria există și uh, ar trebui să fie sprijinite de către noi. Eu cred că ar trebui să avem pe piață alternative, alternative care sunt interesante pentru absolut toate părțile implicate. Vă mulțumim foarte mult. Avem o problemă. În curând uh, ni se va alătura comisarul. Haideți să vă spun cine vrea să ia cuvântul. Linda McEwen, Dagmar Roth-Behren, die Kollegin Ries, Grostet, Mathieu, Pirillo, Liese, Uski, Schlüter, Kramer, Davis, Hassi und damit können wir das gemeinsame Abendessen um 22 Uhr beginnen. Și am putea începe să luăm uh, cina pe la ora 22, uh, dacă uh, e să-i ascultăm pe toți. Vă rog să fiți sucinți. Știu că e o temă importantă, e controversată. Vă rog, un minut 30, nu mai mult pe, pentru fiecare dintre dumneavoastră. Domnul Zieber a început pentru că este semnatar al acestei opțiuni. Îi dăm cuvântul Lindei McKevin. Un minut 30. Is the commission still here? E comisia aici? Mai e? Bine. Am întrebări pentru reprezentanții Comisiei. Din câte înțeleg eu, această măsură se referă la stabilirea unui prag pentru bijuteriile care conțin plumb, metalul e acoperit și după aceea e scutită partea din sticlă. Să nu uităm că și partea metalică a bijuteriei ar putea crea probleme pentru copii și poate că la... de asta e vorba, nu? Deci e o scutire pentru sticlă, deoarece sticla nu se corodează și plumbul respectiv nu are cum să scape de acolo, să se scurgă, să iasă din sticlă. Domnule Zebăr, dacă temerea e legată de bijuterii și de copii care știu eu bagă în gură bijuteriile respective sau nu e mai îngrijorătoare situația lentilelor de exemplu, de ochelari care sunt din cristal? Nu credeți că intrăm în contact cu acestea mult mai adesea? Nu credeți că e mai problematică problema sticlăriei din cristal cu care intrăm în contact zilnic? Eu cred că noi cam visăm, spune doamna Grostet. E vorba de bijuteriile care sunt fabricate cu cristal, deci cu plumb. Mi se pare o propunere complet nejustificată și excesivă. Nu există aici expunere la plumb de deci niciun risc pentru sănătate. Și când vorbim de înghițirea unor bijuterii, deci când e vorba de asta de bijuterii, știm și noi cristalele, bacara sau altele. Știm că sunt niște bijuterii destul de scumpe, nu îi lăsăm pe copii să joace cu ele, deci nu prea văd cum ar putea înghiți copiii așa ceva. Deci eu nu <laughs> cred că are rost să facem niște reguli, deoarece, să zicem, niște părinți nu și-ar supraveghea copiii. E ridicol! Am auzit ce ne-a spus comisia azi dimineață, că nu există alternativă și că oricum nu există un risc pentru sănătate. Eu cred că dezbaterea asta trebuie să se încheie. Deci e o dezbatere care devine economică. Și o astfel de decizie ar avea un impact dezastros asupra unui sector care lucrează cu metode tradiționale, metode care trebuie neapărat conservate. E patrimoniul nostru, e patrimoniul nostru economic, e vorba aici de o cotă pe piață la nivel internațional, deci nu ne putem permite să facem așa ceva. Vielen Dank. Als nächstes spricht Frau Ries. Oui, merci, Maris. Mulțumesc. Am înțeles întrebarea doamnei McEvan. Am înțeles și eu că tot ceea ce se referă la metale care conțin plumb. Deci asta e acoperit deja de directivă de data asta, așa cum ne-a reamintit doamna Grostet, e vorba de sectorul cristalului și a emailului. Deci e o cerere clar țintită Comisia a reacționat la cele două critici emise. În ceea ce privește alternativele, e fals. Majoritatea sectorului nu are o alternativă. E vorba aici de specificități, de culori, deci ar fi foarte penalizați. Și referitor la comitetele specializate, cele două care și-au făcut avizul și să spune că nu sunt competente. Ei bine, nu comitetele care se ocupă de RICI uh, spun că cele două comitete, SEAC și RAC, au dreptate în avizul emis. Deci nu mi se pare decât uh, o luptă pur comercială și cam uh, necinstită, să zic așa. Doamna Rodberg. Ähm, äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, sunt într totul de acord cu colegele, colegele McKevin și uh, Grostet. Sunt de acord că trebuie să avem grijă cum tratăm plumbul care se află în uh, produsele cu care avem de-a face în viața de zi cu zi. Dar uh, dacă uh, dar cu toate acestea nu înțeleg de ce ne ocupăm aici de, de bijuterii. Da, respect faptul că există com- companii care au uh, produs sau au uh, creat tehnologia necesară care face posibilă eliminarea plumbului. Dar, cu toate acestea, nu consider că această companie ne poate lua drept uh, ostatici și tocmai de aceea voi vota împotrivă. Urmează domnul Mathieu. Veronique Mathieu. Veronique Mathieu, doamna Mathieu, mă scuzați. Mă iertați, nu prea vin la Comisia de Mediu, însă eu uh, locuiesc în apropierea uzinei Bacara și m-am dus să vorbesc cu directorul laboratorului pentru a avea niște explicații de natură tehnică. Ce mi-a spus? Dumnealui mi-a spus că în uzina Bacara, de deci ce singura pe care am văzut-o, ei sunt obligați să pună plumb, plumb în cristal pentru a putea mm, efectua bijuteriile sau uh, paharele pentru a le putea produce manual. Asta spre deosebire de alte uh, firme care produc artificial și dacă vor să obțină o anumită șlefuire, o anumită formă, nu pot să o facă decât manual și asta e o tehnică seculară. E un know-how pe care l-au francezii, în toate statele membre tehnicile sunt diferite. Cei de la Bacara vor să păstreze această tehnică au progresat mult în ceea ce privește mașinăria, știu că și în alte fabrici de cristal au existat progrese, însă ei vor să păstreze această tehnică. Domnul Zeber n-a vrut să se întâlnească cu mine, vreau să-i spun, eu sunt din PP, însă guvernul socialist mi-a trimis o notă de informare în care mi se spune că cei copii care intră în contact cu bijuterii, le voi încheia aici. Nu mai avem timp. Domnul Pirilo, lăsați-mă să termin, domnule președinte, ce e asta? Je vais vous Gracias, señor presidente. Domnul Pirio. Mulțumesc. Eu am auzit vorbindu-se de date statistice privind uh, plumbul care afectează copiii, însă nu m-am întâlnit cu nimeni care să-mi spună cât copii au fost afectați deoarece au intrat în contact și, vezi, doamne, au băgat în gură sau au uh, mirosit acele bijuterii. și vorbim aici de bogătași, pentru că țăranii n-au așa de... n-au niște bijuterii din cristal. Uh, eu nu cred că ar trebui să folosim acest tratament ca un instrument de piață pentru a stimula concurența. Ce e aici? Se spune că e vorba de, de sănătate. Copiii nu sunt folosiți aici uh, decât uh, ca o scuză. ce e asta? Se dorește doar o cotă de piață mai mare pentru o anumită firmă. Despre asta e vorba aici. Eu voi vota împotrivă, nu există date. Și agenția a spus asta, și comisia a spus asta, și noi însă, când am încercat să verificăm lucrurile, ne-am dat seama că e o propunere cu mare sprijin lobbyist. De fapt, singurul lobby e o firmă mare, o singură firmă mare și asta trebuie spus foarte clar, nu știu, poate interpreții nu mă urmăresc, însă eu vreau să spun clar. Uh, nimeni să nu se înșele, noi nu lucrăm aici pentru o anumită companie. Noi lucrăm aici pentru a apăra interesul general. 30. Domnul Uțchi, un, un, un minut și jumătate. Cu s să souhlasím. Mulțumesc, văd că se tot repetă aceleași argumente și sunt de acord cu ele. Și dați-mi voie chiar să mai adaug încă unul. Dacă am accepta această scutire, această modificare, atunci bijuteriile ar deveni mai sigure decât jucăriile copiilor. Atât de me departe merge absurditatea acestei propuneri. Îmi pare rău, eu nu voi putea să particip la vot, trebuie să mă întorc la Praga, dar sunt oricum foarte împotrivă. Mulțumesc, spune președintele. Si, sí, grazie, președinte. Eu ringrazio. Urmează domnul Pirilo. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, Comisiei pentru explicațiile pe care ni le-a dat de dimineață, care nu fac decât să-mi întărească obiecțiile față de ideea unor dintre colegi de a elimina plumbul din cristaluri. Pentru că, după cum mi s-a spus de dimineață, nu există dovezi științifice care să demonstreze că plumbul din cristal reprezintă un risc uh, medical pentru oameni. Această comisie nu ar trebui să uh, se preocupe cu asemenea uh, probleme, pentru că reprezentantul comisiei a fost uh, foarte clar. Uh, și scutirea, uh, renunțarea propusă de comisie, îmi cer scuze, pare să fie o idee bună, fiindcă momentan nu există alternative. În plus, Din câte am auzit astăzi, textul se re va revizui peste 5 ani și asta mi se pare o idee bună. Iată așadar de ce eu voi vota împotriva acestei propuneri. Mulțumesc, urmează Peter Lise. Scurt. Pe scurt. Conform informațiilor pe care le dețin eu, există o serie de firme care lucrează deja cu alternativele și trebuie să ținem cont de lucrul acesta cu tehnicile alternative. Mă uimește intensitatea acestei dezbateri. Adeseori um, observ că uh, în momentul în care avem de-a face cu o companie care e avangardistă, uh, îi luăm această ambiție în nume de rău. Eu cred că Comisia Envi ar trebui tocmai să sprijine acele companii care sunt inovatoare și vin cu tehnici alternative, mai uh, prietenoase cu mediul înconjurător. Bineînțeles, putem avea poziții diferite. Aici nu-i vorba despre copii care mănâncă aceste bijuterii. Cei copiii știți bine își bagă tot felul de lucruri în gură și uh, din cauza aceasta se prea poate ca uh, copiii să aibă de suferit. Urmează domnul Schluter. Doing something for a long time is no justification to continue. Uh, mulțumesc. Uh, lucrurile se tot schimbă și vrem să le schimbăm și uh, am citit multe articole despre persoanele care s-au um, otrăvit cu plumb uh, din robinete, de exemplu, nu despre copiii care bagă în gură uh, uh, bijuterii. Aș vrea să știu care este rata de migrație. În funcție de ce ai în gură. De exemplu, eu am uh, mercur în gură. Atunci, rata de migrație credeți că o să crească? Și poate nu vorbim de copii, ci de vârstnici. Uh, Deci, care este, de fapt, informația pe care ne bazăm? Uh, Plumbul este o substanță care nu are stabilit un prag, deci poate ar trebui să o reglementăm. Dar mă întreb dacă ați făcut un inventar pe piață cu privire la alte surse de plumb. Care este impactul lor asupra sănătății generale? Mulțumesc. Domnul Kramer, mă tem Comisia Envi să face de râs sau se va face de râs în cazul în care va vota pentru rezoluția aceasta. S-a tot vorbit despre plumb și cât de nociv este plumbul. Vreau să vă spun că în Germania avem o tradiție și anume de anul nou se cumpără plumb, se topește și se aruncă plumbul topit în apă. Asta e un fel de manieră uh, de citirea viitorului. Deci, acestea fiind tradiții, ă, tradițiile, vă dați seama ce stupidă este rezoluția noastră. Companiile inovatoare n-au nevoie de sprijinul Comisiei Envi pentru a, nu știu, obține o cotă mai mare de piață. Eu cred că decizia aceasta este lipsită de sens. Doamna Satuhasi. Several colleagues have already mentioned that. Mai mulți colegi au spus deja că uh, plumbul este o substanță fără prag de toxicitate. Dar este o substanță care ar trebui evitată, dacă se poate. Și, după cum a spus Peter Lise, de exemplu, sunt mai multe companii care folosesc deja alternative. Și întotdeauna când se schimbă tehnologiile, rămân mai întâi. Uh, sau există mai întâi o serie de societăți care sunt uh, pioniere în adoptarea de noi alternative, în timp ce altele mai conservatoare spun că nu există asemenea alternative, chiar și când există. Ideea cheie pentru mine este că Comitetul pentru Evaluarea Riscului nu a propus această scutire, ci ea a venit de la Comitetul pentru Analiză Socioeconomică. Acest comitet a spus că nu există un risc semnificativ, dar aceasta nu este treaba lor să evalueze acest lucru. Ei nu și-au făcut treaba de a evalua raportul cost-beneficii. Și pentru că există alternative pentru plumb, cred că trebuie să ne bazăm pe principiul folosirii celor mai, și susținerii celor mai curate alternative. Ultimul este Chris Davis. Thank you, Chairman. If... Mulțumesc, domnule președinte. Dacă este un risc proporțional și dovedit, trebuie să acționăm, dar dacă nu, dacă obiectivul este acela de a salva vieți, poate toți care suntem șoferi ar trebui să nu mai fim șoferi, pentru că ucidem zeci de mii de oameni pe an. Trebuie să ne gândim la proporții de fiecare dată. Obiectivul acestui caz și preocuparea se referă la emiterea de plumb prin ronțăirea, prin introducerea bijuteriilor în gură. Dar ce caută părinții să-și lase copiii să ronțăie bijuteriile? E vorba de părinți irresponsabili care ar trebui închiși și la care ar trebui să li se ia copiii. Poate nici aceasta nu este o măsură proporțională însă. Întrebarea este dacă riscul este dovedit. Domnul Zeber a lansat comisiei o provocare și a spus că se înșală. Comisia a spus de dimineață și citez Uh, dacă mesteci cristal, nu, emiți, nu se liberează plumb. Dacă uh, comisia are dreptate și eu cred în părerea comisiei, atunci voi vota împotriva rezoluției. Eu cred că Chris Davis va fi un liberal foarte bun. Decent liberal means German liberal. Dacă liberal foarte bun înseamnă liberal din Germania, atunci vă rog să aveți grijă. Chris Davis, Stimate domnule Chris Davis, vă rog uh, să aveți mare atenție aici. Doamna McEwen ceruse o pauză de vreo două minute pentru a se consulta cu colegii. Cred că nu aveți nimic împotriva acestei propuneri. Iată, dintr-o dată socialiștii au fost iluminați ceața s-a ridicat și putem trece direct la vot. Deci urmează să votăm această obiecție. Votăm pe cale electronică. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Văd că nu. Votul s-a închis. 12 pentru, 29 împotrivă, o, ab- o abținere. Obiecția a fost respinsă. Vă mulțumesc foarte mult pentru dezbaterea foarte intensă. Mă bucur că am reușit să votăm astăzi. Ei bine, acesta fiind spusă, am terminat sesiunea de vot. Mi s-a spus că domnul comisar ni se va alătura în curând.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 So, verehrte Kolleginnen und Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile. Oaspetele nostru special ni s-a alăturat, îi uh, urez bun venit vicepreședintelui Comisiei European, Europene, domnului Tajani. Așadar, domnule Tajani, bine ați venit la Comisia ENVI cel mai mare, cea mai mare comisie legislativă din Parlamentul European, dar bine, asta este o informație pe care o dețineți deja, pentru că și dumneavoastră ați fost europarlamentar. Vă mulțumesc că v-ați alăturat nouă, că ne-ați oferit posibilitatea de a avea un schimb de opinii cu dumneavoastră. Există o serie de teme pe care am vrea să le dezbatem astăzi cu dumneavoastră și, har domnului, avem suficient timp la dispoziție. Dar mai întâi de toate, vă urez Uh, bun venit din nou și vă dau cuvântul. Danke, schöner Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră și comisie pentru faptul că mi-ați dat ocazia să particip la lucrările dumneavoastră. E prima oară când ne întâlnim după ce am fost numit comisar pentru industrie, IMM-uri și turism. Eu înțeleg că această dezbatere va fi destul de aprinsă, mai ales dacă ne gândim la dezbaterea care are loc acum la nivel european în legătură cu nevoia de a relansa creșterea și ocuparea. Europa se confruntă cu o situație economică și socială fără precedent uh, după ce s-a încheiat cel de-al doilea război mondial și pe lângă faptul că e urgent să creăm locuri de muncă și să relansăm competitivitatea, trebuie să facem față și altor provocări. Uh, creșterea demografică mondială și îmbătrânirea populației europene, presiunea crescând asupra materiilor prime și asupra energiei și problemele climatice. În fiecare an populația lumii crește cu 70 milioane de oameni și Până în 2020, dependența Uniunii Europene față de gaz și petrol importat va depăși respectiv 80 și 90%. În 2030, consumul de energie global se va dubla, deoarece țările emergente vor crește și astfel 2 miliarde de persoane vor a intra în categoria de venit de între 10.000 și 30.000 de dolari. De asemenea, va crește vertiginos consumul de bune și resurse. De exemplu, în 2003, parcul auto mondial va crește de la 800 de milioane acum la 1,6 miliarde. Miliarde, mă scuzați, în China, va crește practic de la 60 la 600 de milioane de autovehicole. Și dacă vom continua cu tehnologiile actuale și cu actuala dependența de hidrocarburi, care reprezintă 80%, emisiile vor crește cu 50% până în 2050. De asemenea, siguranța energetică și accesul la materiile prime, precum și specula, vor pune în pericol uh, creșterea și baza noastră industrială. Da, sunt niște sfidări enorme, însă în același timp trebuie să fie și o ocazie pentru a ne schimba, pentru a avea o nouă cerere în domeniul bunurilor și serviciilor și pentru a crea locuri de muncă. Însă, cu o condiție și o spun în fața dumneavoastră a eurodeputaților cu condiția ca politica să-și îndeplinească rolul și să conducă la o nouă revoluție industrială. Eu cred că trebuie să ne străduim și să accelerăm tranziția către această nouă fază în care Europa trebuie să fie lider. Să nu uităm că prima revoluție industrială a avut de a face cu uh, motorul cu abur, cea de-a doua a avut legătură cu petrolul și cea de-a treia revoluție industrială se va, va avea de a face cu modul de producție a energiei și pentru ca noi să fim protagoniști ai tuturor acestor transformări care vor veni, uh, va trebui să ne implicăm la timp. Am discutat despre toate acestea pe 20 mai, la, pe 21 mai, la conferința Mission Growth, la care a participat președintele Grote, precum și numeroși miniștri europeni și domnul Jeremy Rifkin. Obiectivul conferinței a fost să contribuim la revizirea noii politici industriale pe care o elaborăm și intenționăm de asemenea să o prezentăm uh, imediat după vacanța de vară. Mai mult ca niciodată, Europa are nevoie de surse de creștere, iar competitivitatea durabilă uh, reprezintă o soluție. Uh, o competitivitate durabilă înseamnă să promovezi creșterea și dezvoltarea cu o eficacitate, o eficiență a folosirii resurselor mai mare. Acesta este un fir roșu din strategia politică pe care o elaborăm. Pe lângă asta avem și accesul la credit și impactul globalizării asupra piețelor și asupra inovării industriale. Acum voi vorbi despre principalele sectoare din noua, industrie, din noua revoluție industrială. Voi începe cu automobilele. Peste 12 milioane de locuri de muncă din UE depind de industria auto. E princi- această industrie e principalul investitor privat în domeniul cercetării cu 28 de miliarde anual. E un sector care crește, se inovează, însă e și supus unor mari provocări. Să nu uităm că și, crește, și cerința, cererea e din ce în ce mai diferită. E nevoie acum de modele cu emisii zero. În comunicarea privind automobilul viitorului, Comisia vorbește despre o strategie cu doi piloni. O mai mare eficiență a motoarelor cu combustie, care vor fi mai răspândite în următorii 20 de ani, însă în același timp să ne pregătim pentru autovehicolele de mâine cu motoare la rece, cu emisii zero. Deci vrem să lucrăm pe ambele axe, să avem o strategie cu em- obiectivul emisii zero. Sunt uh, niște ocazii deosebite. Unii spun că valoarea pieței pentru automobilele electrice e de 170 de miliarde de euro și uh, că reprezintă 110 mii de noi locuri de muncă asta până în 2030. Trebuie să reducem barierele tehnologice și costurile pentru baterii, asta în cauzul uh, mașinilor electrice. Să nu uităm de asemenea că sunt importante împrumuturile de la BI pentru dezvoltarea tehnologică și pentru înlăturarea barierelor. Acum, China și UE produc un număr egal de automobi- automobile, însă Ehm, există diferențe mari în legătură cu valoarea mașinilor vândute. Și doar dacă mizează pe calitate și pe tehnologie, Uniunea Europeană poate rămâne un lider în sector. Există un grup la nivel înalt, CARS 21, lansat în 2010 și tocmai și a încheiat uh, discuțiile privind competitivitatea și creșterea durabilă a acestui sector cu adoptarea unui raport final pe 6 iunie. La acest uh, centru s-a discutat mai ales despre uh, măsurile care trebuie incluse într-un plan de acțiune european pentru a face față crizei sectorului uh, auto. Trei teme uh, chei au fost uh, discutate și ar trebui să fie centrale pentru a împiedica uh, delocalizarea industriei noastre auto. În primul rând, leadership tehnologic, pentru a sprijini cercetarea și inovarea și pentru a mobiliza resursele financiare, financiare disponibile la nivel european și național. O reglementare inteligentă, un cadru normativ mai simplu, care să stimuleze calitatea. Sprijinirea internaționalizării industriei europene prin asigurarea unui acces echitabil a produselor europene pe piețele mondiale și promovarea armonizării standardelor și normelor tehnice. În ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, vreau să spun, așa cum am făcut-o și în timpul uh, programului CARST 21, uh, că trebuie să încercăm să reducem în continuare emisiile. Obiectivele de 95 de grame pe kilometru pentru autovehicole și de 147 de grame pentru furgonetele ușoare pot fi atinse din punct de vedere tehnic și nu trebuie repuse în discuție. Nu trebuie să mai discutăm despre asta, deci trebuie să ne dăm seama că uh, e nevoie de niște măsuri uh, eficiente din punct de vedere economic și compatibile, compatibile cu ciclurile de dezvoltare. Acum, sectorul construcțiilor. 40% din energie consumată de clădiri. Există o directivă privind eficiența energetică a clădirilor care intră în vigoare în iulie anul acesta și deși ce deci, avem această directivă, trebuie să avem niște norme mai clare, mai durabile și mai sigure. Deci trebuie să se investească în acest uh, sector Germania e lider al sectorului și această piață uh, reprezintă 400 de miliarde anual și 4 milioane de locuri de muncă. Iar uh, da, după ce se va pune în aplicare directiva, se vor economisi 5 miliarde de euro în ceea ce vește energia. Eu cred că am avea nevoie de o strategie care să se numească Construcții 2020, ca și cea CARS 21, cu cinci obiective. Înlesnirea investițiilor, o mai bună concurență, mai bune competențe și calificări profesionale, o utilizare eficientă a resurselor și când vorbim despre resurse, mă gândesc la o reciclare mai mare în ceea ce privește materialele de construcție. Și, de asemenea, trebuie să avem o metodologie comună. Prin aceasta putem garanta o interpretare coerentă pentru a evalua impactul asupra mediului. Asta pentru a asigura o bună funcționare a pieței interne. De aceea vom propune niște inițiative de standardizare pentru a avea metode de evaluare mai operative pentru întreprinderile din sectorul construcțiilor și pentru investitori. Un alt argument care poate vă interesează cu precădere, mai ales deoarece am lucrat la mai multe componente, e cel legat de inovările în ceea ce privește materiile prime. Accesul la materiile prime e e esențial pentru industrie, însă e din ce în ce mai problematic. Am lansat acum câteva luni parteneriatul pentru acces strategic și durabil la materiile prime. Am concentrat capitalul și resurse umane, am pus la oaltă întreprinderi pentru a avea eforturi comune în ceea ce privește extragerea, folosirea și reciclarea materiilor prime, care sunt atât de esențiale pentru competitivitate. Există nouă materiale aici și vrem să locuim anumite materii prime de care avem nevoie acum din partea Chinei. Avem pro- proiecte pentru reciclarea a 17 kg de deșeuri electronice. E cantitatea produsă anual în medie de fiecare cetățean european iar serviciile mele acum se ocupă de implementare. Obiectivul este să putem defini acel steering board până la sfârșitul anului. Și ne așteptăm ca în octombrie Consiliul pentru Competitivitate să ne arate ce, uh, care vor fi cele șase state membre ce vor face parte. De asemenea, vom lansa o cerere de ofertă pentru a selecționa și alți actori uh, non-instituționali care vor face parte din acest comitet permanent. Deci e important de asemenea să implicăm uh, și Parlamentul European în acest proces. Un alt lucru delicat și important. RICI. Pentru iunie s-au împlinit 5 ani de la intrarea în vigoare a acestei directive, deci în câțiva ani acest regulament deja a avut uh, rezultate importante. Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice s-a ocupat uh, cu mult profesionalism de prima scadență a înregistrărilor care, e, care a fost stabilită pentru noiembrie 2010. Toți și acest succes se datorează implicării tuturor protagoniștilor care se ocupă de gestionarea riscurilor chimice. De asemenea, vreau să salut aici activitatea agenției. Din 2010, împreună cu colegul Potoșnic, avem uh, contacte regulate cu această agenție și chiar și la audierea mea au fost reprezentanți. Această agenție garantează buna funcționare a procedurilor, a comitetelor și a proceselor prevăzute de regulamentul RICI. De exemplu, se traduc în toate limbile Uniunii documentele principale de orientare pentru întreprinderile și autoritățile naționale. Industria chimică a a afrontat cu hotărâre noile responsabilități din acest regulament. De asemenea, și autoritățile competente s-au implicat, au creat așa numite helpdesk, puncte de informare, au ascultat părerea întreprinderilor și au menținut un contact cu comisia și cu agențiile pentru a le furniza operatorilor toate informațiile uh, Uh, legate de regulamentul RICI. După cum știți, uh, în 2010 s-a publicat și un ghid privind uh, cererile de autorizare și o primă listă de substanțe care sunt supuse obligației de autorizare au fost adoptate în 2011. Deci astfel vom putea vedea care sunt uh, efectele acestui nou instrument. În ceea ce privește gestionarea riscurilor, în cazul substanțelor foarte mm, îngrijorătoare și înlocuirea lor cu substanțe alternative, acestea din urmă trebuie să fie uh, uh, identice din punct de vedere economic și tehnic. Să fie adecvate, mă scuzați. De asemenea, s-au hotărât niște restricții, primele restricții, iar acum statele membre evaluează primele substanțe. Bineînțeles, mai avem multe provocări uh, înainte și faza uh, înregistrării e mult mai complexă decât prima fază deoarece există foarte multe uh, IMM-uri care au dificultăți specifice. Regulamentul RIC prevede o reducere a cheltuielor de registrare care ar putea însemna chiar și 90% mai puțin pentru micro-întreprinderi. Deci e un semnal pozitiv pentru acestea. De asemenea, împreună cu comisarul Potosnic, vrem să se revizească acest regulament Uh, depășind obligațiile actuale. Deci comisia nu va face o simplă evaluare a informațiilor primite din rapoartele statelor membre și agențiilor. Vrem să profităm de această ocazie pentru a atrage învățăminte de pe urma funcționării acestui regulament pe primii 5 ani. Să vedem costurile, povara administrativă și impactul asupra inovării. Comisia a cerut să se facă mai multe studii, multe sunt deja pe site-ul uh, Digi Enterprise și Digi Mediu. Avem foarte multe date, foarte complexe și de aceea e nevoie încă de timp pentru a trage niște concluzii și raportul va fi adoptat de comisie, va, prezentat, uh, va fi prezentat, bineînțeles, și Parlamentului după această vară. De asemenea, să nu uităm aplicațiile spațiale datorate programului Galileo. De exemplu, rețelele de transport și infrastructurile energetice vor fi mai inteligente. Piața globală a navigației prin satelit uh, are o valoare acum de 124 de miliarde de euro și se va dubla până în 2020. Peste 6% din PIB-ul european, deci aproape 800 de miliarde, depinde de aplicațiuni uh, legate de navigația prin satelit. Aici e vorba de sectoare strategice, cum ar fi rețele de transport. Galileo și Gimes pot avea beneficii de 90, respectiv 70 de miliarde în următorii 20 de ani, fără să vorbim de avantajele pentru mediul înconjurător, pentru siguranța cetățenilor, pentru previziunile meteo, pentru monitorizarea fluxurilor de populații, comunicații eficiente, cartografierea terenului, supraveghere maritimă, controlul poluării, uh, căutare și salvare. Și după cum știm, Comisia a propus ca GMS și TER să fie mm, finanțate în uh, afara bugetului comunitar. Acestea fiind spuse, până când uh, nu vom avea asigurări din partea Consiliului și Parlament în legătură cu resursele pentru finanțarea programului uh, GIMES, Comisia își va menține poziția actuală și bugetele actuale permit uh, finanțarea activităților prevăzute până în primul trimestru din 2014. Eu insist mult asupra programului GIMES, deoarece e fundamental și pentru politica de observare terestră. Voi încheia aici prezentarea mea, care a fost poate cam lungă, mă iertați, însă am încercat să vorbesc despre toate lucrurile care țin de cea de-a treia revoluție industrială. E vorba de lichide de răcire pentru sistemele de aer condiționat. Știu că au existat reacții perplexe în legătură cu acest lucru aici. Eu am cerut eu i-am explicat în scris președintelui acestei comisii că e vorba de o derogare uh, provizorie care va expira anul acesta. E vorba de lichide de răcire care se pot obține pe piața mondială. În caz de forță majoră, deci ne doream să putem recurge la lichide din altă parte. Un lucru important, deoarece trebuie să ne asigurăm că piața internă va funcționa foarte bine. Începând cu 2017, se vor uh, aplica normele doar pentru noile tipuri de vehicule. Și să nu uităm că numărul de automobile uh, cumpăr- cumpărate nu crește prea mult. De asemenea, am luat legătura și cu furnizorii care ne-au spus că vor putea furniza acest produs la sfârșitul acestui an. E drept că eu n-aș fi vrut să acord această derogare, însă alternativele pe care le aveam nu erau mai bune. Deci, pe de o parte, am fi putut impune procedura de încălcare a dreptului comunitar. Nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi revizuit directiva. Deci am ținut să vă explic ce s-a întâmplat cu aceste lichide de răcire pentru sistemul uh, auto de aer condiționat. Deci pe lângă scrisoarea pe care am trimis-o președintelui. Acestea fiind spuse, um, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice comentarii sau uh, critici. Vă mulțumesc pentru invitație. Aplauz. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru această prezentare, pentru această prezentare exhaustivă. Mai întâi de toate le vom da cuvântul coordonatorilor, ca de obicei, și mai apoi celorlaltor colegi de pe listă. Citesc uh, lista vorbitorilor. Emma Callans Florence, Linda McEwan, Chris Davis, Karl Schüter, Judith Merkis, dann der Kollege Prodi, Gutierrez Cortines, François Grostet und Sophie Okoni. Habe ich einen Kollegen vergessen? Am uitat pe cineva? Frau Mazekukovic ist dann auch noch drauf. Și doamna Mazekukovic, ok. Acesta fiind spusă, lista de vorbitori s-a închis și acum îi dăm cuvântul domnului Florenț. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mi-a plăcut prezentarea dumneavoastră. Aceasta a treia revoluție industrială ex, expresia dumneavoastră tare mult mi-a plăcut. mi mi-au plăcut întotdeauna uh, Uh, revoluțiile, dar uh, uh, avem nevoie de multă ambiție pentru a fi revoluționari, într-adevăr, și tocmai de aceea vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră. Statele membre s-au făcut părtrașe la această revoluție. Mă gândesc acum la eficiența utilizării resurselor, eficiența energetică, etc., etc. Deci, dumneavoastră aveți senzația că statele membre vă sprijină în demersurile dumneavoastră revoluționare? În al doilea rând, o temă care mă tot supără este directiva privind jucăriile. Am decis la nivel european niște standarde foarte vagi. În Germania standardele sunt mai înalte. Nu știu dacă acest lucru este de bine sau de rău. Dar, în orice caz, Ideea este că dumneavoastră vreți să împiedicați pe germani să pună în aplicare aceste standarde înalte pe viitor. Germania v-a dat în judecată și acum vreau să vă întreb cum ar putea fi rezolvată această problemă din punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumim. Urmează doamna McEwen. Yeah, thank you, Commissioner. Well... Mulțumesc, domnule comisar. Într-adevăr, a fost o prezentare foarte cuprinzătoare a uh, dosarelor de care vă ocupați, dar eu să vă întreb ce, despre ceva ce nu, despre ce nu ați vorbit și vreau o mini-revoluție vis-a-vis de siguranța uh, monoxidului de carbon Monoxidul de carbon este un uh, criminal silențios. Este boilerul care nu funcționează, grătarul cu care mergem în vacanță și problema este că numărul de decese crește în rândul cetățenilor din cauza unor serii de probleme. Și prima se referă la grătare, grătarele portabile, cele pe care oamenii le cumpără de la supermarketuri și le iau în camping. În țara mea, cinci oameni au murit din cauza acestor grătare, fiindcă oamenii le folosesc, pe ele scrie a nu se folosi în interior. Asta spune întotdeauna. Dar ei le pun în corturi sau în uh, rulote și îi ucid. În Franța cifrele sunt mai groaznice, la fel și în Belgia. Și atunci, serviciile noastre lucrează în prezent la o să vă transmit oricum uh, o scrisoare vis-a-vis -vis de standardul de siguranță N. Uh, și are loc o revizuire a acestor standarde. Noi vrem ca el să fie îmbunătățit pentru ca um, mesajele de siguranță și de avertizare despre aceste, pe aceste grătare să fie mai bune. Nu am cifre din toate statele membre, dar înțeles că ele, înțeleg că ele cresc oricum. Uh, a doua întrebare despre care am vorbit împreună cu Jim Higgins, căruia i-ați și răspuns, se referă la detectoarele de monoxid de carbon și la numărul mare de, de asemenea detectoare defecte care apar pe piața europeană. Sunt detectoare care ar preveni decesele despre care am vorbit. Dacă oamenii le-ar avea în corturi sau în rulote, acestea le-ar semnala prezența monoxidului de carbon și i-ar alerta, pentru că scot un sunet, un bip. Însă problema este că oamenii care încerc să, încearcă să se protejeze dau peste produse defecte care nu funcționează. În prezent, serviciile noastre lucrează la această problemă și înțeleg că au trimis dosarul Comitetului uh, permanent pentru construcții din direcția dumneavoastră generală. Nu știu dacă puteți să-mi dați un răspuns astăzi, dar uh, aș vrea un răspuns de la serviciile dumneavoastră pentru a ști care este evoluția dosarului, fiindcă este important să avem standarde ridicate. Apoi, vis-a-vis -vis de siguranța um, monoxidului de carbon, știu că ieri vorbeați cu cei din industria hotora, hotelieră despre standardele din turism. N-am fost acolo, dar am avut uh, spioni care uh, urmăresc ce, cu ce vă ocupați și am înțeles că ați vorbit despre importanța uh, unei etichete a calității în turism și vreau să știu dacă v-ați gândit că această etichetă să conțină și ceva legat de siguranța hotelurilor, pentru că monoxidul de carbon a fost o problemă și în siguranța din, oferită de hoteluri. În țara mea au Au apărut incendii care au dus la patru decese din cauza monoxidului de carbon. Am avut probleme în um, circumscripția mea unde au murit copii acum șase ani de, din cauza monoxidului de carbon în hoteluri și de șase ani vorbesc despre îmbunătățirea siguranței uh, din această perspectivă. În Franța 24 de persoane au decedat în 2005 și în 2004 au, fost, au decedat iarăși patru persoane în țara mea, tot din cauza acestor incendii. Există un regulament din 98 care însă nu este aplicat, dar oamenii nu se așteaptă să meargă la hoteluri în vacanță și să nu fie protejați. Și mă întrebam așadar dacă această uh, etichetă a calității tratează și problema siguranței hotelurilor și dacă ați putea face ceva vis-a-vis -vis de problema uh, monoxidului de carbon, cred că ați luat o măsură foarte concretă pentru protecția cetățenilor europeni. Când voi primi cifrele cu privire la decesele cauzate de monoxid de carbon în Europa, cred că toată lumea va fi uimită. Mulțumesc, Linda. Urmează Chris Davis. Domnule comisar, problema aerului condiționat uh, în dispozitive mobile uh, pune o problemă de principiu. Uh, unii dintre colegii de aici își amintesc că în perioada 2004-2006 am dezbătut legislația în acest domeniu, al cărui scop era uh, eliminarea treptată a um, sistemelor uh, actuale de răcire din sistemele uh, mobile, din sistemele actuale. Și cea mai proble- mare problemă discutată a fost anul din care acea legislație să fie pusă în aplicare și ne-am fixat pe ianuarie 2001 pentru noile tipuri de vehicule. Ar fi trebuit să fie o veste foarte bună, fiindcă acel regulament a dus direct la crearea de agenți de răcire cu totul noi, cu un potențial de încălzire globală de doar 4 deci, o lege bună care a dus la elaborarea, la crearea unui produs complet nou și mai bun din punct de vedere ecologic. Dar apoi a venit o nouă problemă. Industria auto uh, a început să joace uh, jocuri și nu a depus comenzi pentru noul produs. Producătorii au spus atunci Evident, nu avem de ce construi o fabrică dacă nimeni nu comandă produsul nostru. Și am discutat asta cu uh, fostul comisar și a spus faptul că legislația va intra în vigoare în ianuarie 2011, fără nicio între altă întrebare. Și aceeași întrebare v-am pus-o și dumneavoastră, iar dumneavoastră ați spus același lucru. Anul trecut, în martie 2011, ați spus că legislația va intra în vigoare la data stabilită. Dar ați avut o problemă pentru că producătorii au spus că produsul nu este pe piață, nu este disponibil. Honeywell a spus că nu este adevărat, că ei au răspuns tuturor comenzilor, dar eu așa am înțeles lucrurile și înțeleg dilema în care v-ați aflat. Accept acest lucru. Însă, decizia pe care ați luat-o de întârziere, de amânare a punerii în aplicare a acestei legislații, uh, vine împotriva procesului uh, legislativ și trănite un semnal pozitiv industriei auto, uh, încurajându-i să, găs- să eludeze legea până la urmă. Și atunci vă întreb ceva. S-a făcut ceva în cadrul comisiei pentru a revizui modul în care producătorii au putut evita punerea în aplicare a acestei legislații? De fapt, să se joace cu dumneavoastră și după aceea să vă dea deoparte? să dea deoparte comisia și toată această legislație? Dar și cum ne asigurăm că asta nu se va întâmpla și în viitor? Și în sfârșit ați spus că este o amânare temporară de forță majoră de un an și vă întreb, ne puteți garanta că din 1 ianuarie 2012 niciun automobil care nu folosește un agent de răcire care îndeplinește cerințele legale nu va mai fi pus pe piață, că nu veți mai permite ca acest lucru să se întâmple? Dacă îmi puteți oferi această garanție, atunci putem transmite acest semn semnalul și producătorii au șase luni pentru a se asigura că respectă garanțiile pe care deja, uh, angajamente pe care verbal și le-au luat deja. Mulțumesc frumos, Chris, și urmează Carl Schluter, ultimul vorbitor din această rundă. Mulțumesc! Spuneați că nu vreți uh, să vorbiți despre vehiculele ușoare, vehicule comerciale ușoare, cu e vorba de limita de dioxid de carbon. Eu cred că veți distruge această industrie astfel. Legea noastră s-a bazat pe presupunerea greșită că emisiile erau mai reduse decât credeam când am uh, elaborat această lege. Iată un alt motiv pentru a o revizui și vă recomand să veniți cu o propunere pentru vehiculele comerciale uh, cu gabarit mare pentru că uh, Asia nu va cumpăra niciodată aceste produse când prețul petrolului se va dubla sau se va tripla. Am o întrebare vis-a-vis -vis de RICI. În 2010 a spus că veți adăuga încă 100 și ceva de substanțe că veți ajunge la 136 de substanțe. Mai avem vreo, nevoie de vreo 84 până la sfârșitul anului. Uh, întrebarea mea este ce veți face să ajungeți la această cifră, pentru că, după cum am spus, mai avem nevoie de ceva numere pentru a ajunge la ea. Și tot legat de RICI, nu am văzut nicio substanță nouă pentru înlocuire sau pentru restricții. Am văzut doar revizuirea ale vechilor substanțe. Când veți face uh, un asemenea lucru? Pentru că dacă vorbim de o substanță pe an, um, de-abia peste 2000 de ani o să ajungem la uh, un mediu sigur din punct de vedere chimic. Deci ce planuri aveți în acest sens? Și am o întrebare și mai mare. Vorbiți despre creștere. Dar există o legătură foarte puternică între țările aflate în criză și costul tot mai mare pentru importul de resurse naturale. E o legătură foarte puternică așadar între țările care sunt în criză și care în timpul crizei au suferit costuri crescute ale materii prime creșterea de materie primă va, duce, va crește și acest lucru va duce la distrugerea creșterii. Deci fie că ne place creșterea, fie că nu, nu vom reuși să obținem creștere dacă nu transformăm cu totul sistemul economic pentru a folosi mai puține resurse și a găsi o nouă abordare economică. În ce măsură sunteți pregătiți pentru un scenariu fără creștere? Dacă scenariul de creștere eșuează și prețurile tot mai mari ale resurselor vor distruge creșterea pentru că atunci când uh, economia va crește, toată lumea va dori să cumpere de toate. Deci care este scenariul dumneavoastră pentru a crește ocuparea? Care este planul B pentru economie dacă scenariul de creștere eșuează? Dacă uh, împrumuturile și toate acestea eșuează? Ce plan B aveți? Cum veți face lucrurile să funcționeze dacă nu merge cu creșterea? Cred că e un lucru la care trebuie să ne gândim. Indiferent de poziția ta, dacă îți place sau nu creșterea. Vă mulțumesc. Prima rundă de întrebări s-a încheiat. Ne-am dat cu toții seama că tema creștere ne interesează pe toți. Ne punem întrebarea cum putem genera creșterea cum putem uh, crea situații avantajoase pentru toți cei implicați. Cred că acesta este obiectivul nostru al tuturor și uh, cred că și Comisia încearcă să și, sau își dorește să, să pună în aplicare acest obiectiv. Și, uh, de asemenea, Comisia încearcă să pună sub aceeași umbrelă politica industrială și politicile de mediu. O atitudine foarte, foarte potrivită. De asemenea, Comisia trebuie să se confrunte cu uh, problema aceasta a materialelor prime pe care le uh, avem la dispoziție. Nicio clădire nu se construiește fără oțel și fără beton, chiar dacă ne-am dori ca um, construcțiile să devină mai, uh, mai ecologice, mai uh, verzi. Din Păcate, iată însă că în momentul de față avem un fel de confruntare între politica industrială și politica de mediu. Ei bine, îmi doresc să trecem peste această etapă, îmi doresc să le aducem pe amândouă sub aceeași umbrelă, să reușim să producem uh, mașini mai ecologice, clădiri mai ecologice și asta în uh, înspre binele nostru al tuturor. De asemenea, vreau să vă întreb și chiar mă întrebam de ce n-a vorbit domnul Florenț despre asta. Uh, ce are de gând uh, Comisia să facă cu uh, regulamentul cu privire la mașinile vechi? Există o mulțime de autovehicule care dispar din Europa pentru că nu sunt reciclate, pur și simplu. Tone și tone de uh, materiale care au fost folosite pentru construcția unor uh, autovehicole ajung în India, în China, etc., Uniunea Europeană nefiind capabilă să le recicleze. Oare ce face Uniunea Europeană pentru a reuși într-un final să evalueze într-o manieră corectă toate aceste fluxuri de vânzare-cumpărare și să uh, creeze, practic, fluxurile uh, benefice pentru noi toți? Cam atât din partea mea. Înainte de a vă da cuvântul, vreau să salut o grupă de un grup de vizitatori din Austria. Au fost invitați de una dintre colegele noastre, iată-i în spate, sunt reprezentați ai unor ONG-uri, ONG-uri care se ocupă de politica de mediu în Austria. Vă urăm bun venit tuturor Ați venit exact la momentul potrivit pentru dezbaterea potrivită. Iată, domnul comisar vă va răspunde la toate întrebările. Aveți cuvântul pentru răspunsurile la prima rundă. Caro președinte, temo che dovrà rinvitarmi un'altra volta. Domnule președinte, cred că va trebui să mă mai invitați o dată la comisia dumneavoastră dacă e să răspund la toate întrebările care mi-au fost puse. Bine, voi încerca să, să vă dau soluțiile pentru toate, toate problemele pe care le-ați pus în, în discuție, să vă răspund la întrebările pe care mi le-ați pus. Deci, vă spuneam că îmi doresc o a treia revoluție industrială. Nu putem vorbi despre politică energetică, de eficiență energetică, pentru, despre politică ecologică, fără a avea o atitudine constructivă. O atitudine constructivă care să genereze o economie reală europeană solidă, care să genereze la rândul său protecția mediului, locuri de muncă și venituri suficiente. Ei bine, acest melanj de elemente trebuie să fie uh, la baza Revoluției Industriale numărul 3. Există o serie de uh, sectoare esențiale pentru economia europeană și în aceste sectoare trebuie să punem accent nu doar pe cantitate, ci mai ales pe calitate și în același timp trebuie să fim competitivi. Am tot vorbit despre ecologia, economia verde care poate și trebuie să fie profitabilă, ei bine ar trebui să promovăm acest tip de economie economie. Bineînțeles că în acest context trebuie neapărat să discutăm despre resurse, despre materii prime. Dumneavoastră, domnule președinte, mă întrebați ce am făcut până în momentul de față în acest sens și ce mai putem face pe viitor. Ei, mai întâi de toate, am creat o listă cu materii prime, mai mult sau mai puțin rare. Apoi ne-am gândit la măsuri care trebuie să fie luate în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene. Este vorba de măsuri care să aibă în prim plan întotdeauna protecția mediului înconjurător. De ce? Pentru că mediul înconjurător este un bun valoros. Un bun uh, valoros care trebuie să fie conservat. În ceea ce privește măsurile internaționale, mă gândesc la acordurile pe care le tot semnăm cu America Latină, Chile, Argentina, Brazilia, Mexicul, cu uh, state din Africa, de asemenea, să nu uităm acordurile cu Columbia, Uruguayul, etc., etc. Cu o săptămână în urmă am vizitat Groenlanda, de asemenea, și am semnat un alt acord Ei bine, pentru acest din umbră, urmă acord, trebuie să vă spun că am pus mare acces pe, accent pe un aspect, atât eu cât și domnul Pibalx, și anume, puneam accent pe faptul că fiecare utilizare fiecare materie uh, primă utilizată trebuie să uh, aibă la bază politici de protecție a mediului înconjurător. Adică nu folosim nimic atâta timp cât uh, această utilizare duce la sau este în detrimentul mediului înconjurător. Ei bine, Groenlanda a fost uh, vizitată și de către chinezi care vreau să înființeze acolo, să deschidă acolo o mină. Dar bine, diferențele dintre europeni și chinezi sunt clare, le știm cu toții. v-aș putea pune la dispoziție uh, documentul acela, acea declarație de intenții pe care am semnat-o împreună cu uh, premierul din Groenlanda și din acea declarație de intenții veți vedea clar modul în care noi ne-am gândit și ne dorim să protejăm această regiune mică și atât de volatilă. Ei bine, și aceste, deci aceste măsuri internaționale reflectă practic acordurile internaționale pe care le încheiem. În ceea ce privește uh, extragerea de materii prime, ei bine, am tot discutat această temă cu comisarul Pibalx și cu alți comisari. Uh, am uh, discutat de asemenea despre normele Natura 2000 împreună cu uh, ne-am întâlnit de asemenea cu uh, guvernul suedez pentru a afla ce trebuie să se întâmple acum în Marea Barents în acest nou context legislativ De asemenea, am vorbit cu uh, membrii ai Parlamentului uh, European, cu diferitele grupuri de lucruri de la Parlamentul European și domnul Florenț știe prea bine la ce mă refer. Iată, în ceea ce privește această strategie, vă pot spune că creșterea, ocuparea locurilor de muncă. Ei bine, toate aceste elemente sunt interconectate. Deci dacă e să ai o politică industrială, e clar că trebuie să ții cont de absolut toate elementele importante în context. Nu sunt eu cel mai tânăr dintre uh, comisari, însă am în continuare un spirit uh, juvenil și consider că Europa trebuie să aibă curajul de a privi înainte. N-are niciun sens să stagnăm, ci avem nevoie de obiective cât se poate de ambițioase pentru a rămâne sau pentru a deveni din nou competitivi. Eu acum sunt uh, comisar pentru industrie și consider în această calitate a mea că multe lucruri sunt posibile. Industria și politica de mediu pot fi aduse sub aceeași umbrelă. Cele două tipuri de politici nu sunt, uh, nu se află uh, sau nu sunt depăr- despărțite de o prăpastie imensă. Nu. Aceste două tipuri de politici trebuie să meargă ambele în aceeași direcție și să-și uh, unească eforturile. E bine, acesta este răspunsul pe care vi-l pot oferi. Economia verde, ei bine, începe să devină o realitate. Economia noastră devine din ce în ce mai ecologică. Sunt conștient de lucrul acesta. Uh, de asemenea, sunt convins că bunăstarea mediului înconjurător eh, va aduce beneficii și pentru noi. Și sunt absolut convins, de asemenea, că o politică de mediu solidă va duce și la creșterea economică. Bine, Uh, acest, acest mariaj între politica de mediu și politica industrială este unul dificil pe alocuri, dar bine, fiecare mariaj are momente în care stagnează, dar cei implicați prin voință și hotărâre reușesc să depășească perioadele moarte noi uh, avem această misiune de a uni cele două politici și ne-am asumat responsabilitatea și o, o vom transforma în realitate. Ei bine, au existat și câteva întrebări tehnice pe care vreau să le răspund. REACH. Acele 136 de substanțe. Domnul Potocnic spunea la rândul său că după ani de neînțelegeri, uh, între cele două spirite, spiritul ecologic și spiritul economic. S-a ajuns la o unificare completă a celor două tipuri de spirite uh, Uh, în al doilea mandat al Comisiei uh, Barroso. Și domnul Potoșnic vă poate, îmi poate sprijini această afirmație. Deci era vorba despre lista celor 136 de substanțe Uh, era vorba despre includerea în, uh, în aceste liste a unor noi substanțe. Ei bine, în acest sens discutăm cu statele membre și încercăm să creăm o platformă cu statele membre pentru a ne putea face o imagine de ansamblu mai bună cu privire la obiectivele și capacitățile lor. Ei bine, în acest sens, uh, Comisia a cerut ECHA să prezinte 16 dosare, 15 au fost deja create, formulate și uh, vor mai exista și alte solicitări făcute de către comisia, uh, comisie către ECHA. Deci, iată, am depus eforturi pentru uh, transformarea în realitate a tuturor ambițiilor și promisiunilor pe care le-am făcut. Voi merge la Helsinki, uh, Uh, nu peste mult timp și voi încerca cu președintele agenției de acolo să ajung la soluții. Există aici, sau e vorba aici despre substanțe cu nouă restricții. și vom, uh, vom reuși să, să, să vedem dacă aceste restricții sunt suficiente sau dacă e nevoie de noi restricții. În orice caz, vă asigur că colaborăm strâns cu statele membre pentru a atinge obiectivele. Acum să trec la întrebările puse de doamna McKevin. Ei, într-adevăr, am luat cuvântul uh, la respectivul uh, eveniment pe tema turismului. Vorbeam ieri despre ceea ce facem noi deja și despre care sunt intențiile noastre de viitor. Asta în uh, domeniul unui uh, creierii unui act legislativ cu privire la o etichetă de calitate, dar bineînțeles că actul acesta legislativ pe care dorim să-l uh, propunem nu își dorește și nu va îndrăzni niciodată să încalce principiul subsidiarității. Nu voi eluda nici pe departe autoritățile locale sau autoritățile naționale. Eu încerc pur și simplu să, nu știu, să creez uh, condițiile necesare pentru obținerea unei plus valori la nivel european. european. Vreau să mă asigur că clădirile folosite în turism sunt într-adevăr uh, Uh, cele mai bune cu putință, îndeplinesc cele mai înalte standarde și uh, că turiștii se pot bucura în fond și la urma urmei de cele mai înalte standarde și de cea mai bună calitate. Ei bine, turiștii care vin, spre exemplu, din afara Uniunii Europene vor ști că se pot uh, caza în hoteluri prevăzute cu această etichetă de calitate, etichetă europeană și vor fi convinși, vor ști de la bun început că toate condițiile care le vor fi fie oferite uh, vor fi de cea mai bună calitate. Asta încerc eu să fac în uh, sectorul turismului. Bine, uh, colaborez strâns și cu comisarul Dali și discut cu toate părțile interesante interesate în ceea ce privește modificarea recomandării 86 Asta pentru uh, a reuși să includem toate aceste noi criterii ca anexă la recomandare. Deci obiectivul nostru este eticheta de calitate și obiectivul etichetei de calitate este sporirea atât a siguranței cât și a calității. când vorbesc despre securitate, mă gândesc și la persoanele cu handicap, pentru că și aceste persoane merită să meargă în vacanță. E bine, acesta este obiectivul meu, nu vreau să eludez uh, etichetele naționale sau locale de calitate. Eticheta europeană de calitate va fi o, um, o adăugire, va, va veni pe lângă etichetele Uh, locale și uh, naționale. Va fi un fel de, va aduce cu sine un fel de plus uh, valoare, plus valoare care va fi resimțită mai mult ca sigur, cu, în special de turiștii care vin din afara Uniunii Europene turiști din afara Uniunii Europene care nu știu multe lucruri despre condițiile și etichetele de calitate naționale, însă cu siguranță vor fi uimiți și vor fi încântați de uh, Uh, eticheta europeană de calitate. Ce știu eu, un turist chinez cu siguranță nu știe că Anvers e un oraș din Belgia sau și nu din Olanda, etc. Deci aceasta este direcția în care vreau să pornesc eu. Acum, în ceea ce privește 52-92. Deci revizuirea din, uh, prevăzută pentru 2012 prevede posibilitatea acordată producătorilor de a face prevederi cu privire la uh, sfârșitul ciclului de viață a produselor. Nu îi obligăm pe producători să ofere aceste informații, ci le oferim posibilitatea de a o face. În ceea ce privește detectoarele de monoxid de carbon, e drept, acestea sunt deja disponibile pe piață. Ele pot funcționa cu baterii sau uh, cu curent electric, în funcție de natura și uh, uh, tipul lor. Bine, acum am uh, cer scuze, va trebui să, să, să vorbesc mai lent pentru că traduc uh, textul din franceză. Uh, Însă, aceste detectoare sunt reglementate prin directiva privind siguranța generală a bunurilor și produselor. Pe lângă aceasta, statele membre au dreptul să reglementeze nivelul de siguranță uh, al acestor detectoare. Deci uh, autoritățile naționale au dreptul să decidă care sunt criteriile de siguranță ce trebuie să se aplice pe teritoriul statului pe care îl gestionează. stat, uh, autoritățile naționale pot uh, Uh, prevedea printre aceste criterii acelea cum că pe aparat trebuie să apară un semnal în momentul în care ele nu mai funcționează. Ei, dar vă pot trimite textul. Acum, în ceea ce privește directiva privind jucăriile, știu că poziția Germaniei este cu totul alta decât uh, aceea a majorității statelor membre. Știu că ideea germanilor este aceea de a avea standarde chiar mai înalte de, de uh, siguranță decât cele prevăzute în da, directiva pre- privind jucăriile. Dar, uh, din păcate, uh, solicitarea Germaniei merge prea departe din punctul nostru de vedere și, prin urmare, nu o putem accepta. Acum, în ceea ce privește vehiculele grele. Nu eu sunt responsabil pentru acest subiect. Eu trebuie să vă spun că comisarul Oettinger este cel responsabil pentru o eventuală propunere privind emisiile de dioxid de carbon. Domnul Davis a adresat și el o întrebare. ceea ce privește sistemele de răcire din autovehicule, ei bine, n-am avut de ales. 31 decembrie 2012 este termenul limită și dacă după a, după șase luni de zile de la această dată vor exista state membre care nu au pus în aplicare uh, aceste legi comunitare, această lege comunitare, atunci vom putea uh, aduce în fața instanțelor aceste uh, aceste state. Am discutat și cu producătorii și producătorii ne-au spus că deocamdată există doar uh, două companii la nivel mondial care furnizează noul tip și care pot uh, furniza noul tip de lichid uh, de răcire. Industria europeană de acest gen va mai avea nevoie de mult timp pentru a se adapta noile Uh, noilor cerințe. Japonia a fost lovită de tsunami și uh, producția de lichid de răcire a scăzut de asemenea. Uh, iar acea fabrică despre care vorbeați, care ar fi trebuit să înceapă să funcționeze în 2012, nu va funcționa prea curând. Nu a fost uh, uh, încă construită și tocmai de aceea am stabilit acest termen limită. Bine, aș fi putut să încerc să câștig timp, dar am vrut să, să fiu transparent. Aș fi putut să inițiez o procedură de încălcare a tratatelor. Dar bine, circumstanțele sunt excepționale și oricum nu cred că acest caz ar fi rezistat uh, scrutinului Curții Europene de Justiție. Deci, cu alte cuvinte, dacă aș fi procedat altfel, n-aș fi obținut niciun fel de rezultate. Am făcut verificările de ricoare, cred că am aflat adevărul, pentru că informațiile primite de noi pot fi verificate și uh, nu am de gând să prelungesc derogarea mai uh, sau după 31 decembrie anul, a, al anului 2012. Am vorbit uh, mult, însă erau multe întrebări de natură tehnică la care trebuia să răspund și pentru a răspunde satisfăcător, trebuia să intru în detalii. Da, sper că tot ceea ce am spus a fost clar, suficient de clar. Vă mulțumim pentru aceste informații. Trecem acum la a doua rundă de întrebări. Nu mai prea avem timp la dispoziție. Doamna Merchis, domnul Prodi, doamna Crodes și doamna Mascheocovici. Mai întâi de toate, doamna Judith Merchis. Muchas gracias, señor comisario y quiero darle enhorabuena a su política. Mulțumesc, domnule comisar. Și vreau să salut politicile pe care ni le-ați prezentat. Sper să fie inclus o serie din cererile mele și în uh, acțiunile dumneavoastră. Vorbeați despre uh, industria uh, de construcții și despre dimensiunea ecologică a acestei industrii. Mă preocupă faptul că nu există o comparație în, această, în acest sector al construcțiilor dintre, între avantajele pe care le aduc aceste măsuri și restaurarea vechilor clădiri. Ideea este că dacă restaurezi o clădire veche, aceasta produce mai multe locuri de muncă și uh, mai puține deșeuri. Totodată, dacă restaurezi centrele vechi ale orașelor, ai nevoie de mai puține automobile, oamenii petrec mai mult timp acolo și, în final, ai beneficii mai mari pentru mediu. Cred așadar că trebuie să se efectueze o asemenea comparație, să, ă, construcția de clădiri noi și restaurarea clădirilor vechi, să vedem care dă rezultate ecologice mai bune. Apoi, vorbeați despre verificarea prin satelit. Cred că totodată ar trebui să vorbiți și despre apă în același context. Avem nevoie de tehnologie spațială pentru a monitoriza um, pânzele freatice. Cred că ar trebui să introduceți aici și dimensiunea turismului cultural. Știm că uh, turismul și cultura nu pot fi separate. Și Regatul Unit recunoaște că uh, turismul cel mai bun pentru el este turismul uh, cultural. Dar ar fi trebuit să vorbească doamna uh, Mărchis înainte și o să-i dau acum cuvântul. Mulțumesc. Uh, Domnule președinte, domnule comisar, ați adus în discuție o serie întreagă de subiecte și aș vrea să revin la modelul de creștere uh, și la ceea ce spunea, de exemplu, colegul meu Schluter. Um, aș vrea să pot fi de acord cu dumneavoastră, dar nu am cum. Eu cred că ne tot uh, limităm la planul vechi. Dacă vrem să creștem, trebuie să folosim resursele altfel, să folosim energia altfel, să ne schimbăm abordarea. Sunt de acord totodată cu domnul președinte că nu trebuie să facem distinție între industria verde, industria maro sau industria neagră, atâta vreme cât toată merge înspre viitor. Cât privește cea de-a treia revoluție industrială, aceasta nu se referă la crearea energiei într-un alt mod, ci la folosirea materiei prime într-un alt mod. Ar trebui să fie o revoluție a um, regenerării, a reciclării și ar trebui să avem în vedere reciclarea materiei prime. Cred că trebuie să uh, avem tendința să ne uităm uh, prea mult înspre Africa și la cum putem, înspre cum putem obține uh, materiale, ă, materii prime de acolo sau cum putem recicla acolo, dar noi trebuie să creăm un circuit. Aceasta este abordarea corectă. Avem nevoie de modele economice diferite, să vedem cum putem face afaceri altfel, cum putem crea legături astfel încât materia primă să revină la noi și să rămână la un preț accesibil. Acest lucru s-ar putea stimula și prin anumite tipuri de impozite. Și vreau să mai spun ceva despre autovehiculele electrice. Uh, e vorba de standardele pentru baterii și pentru stațiile de încărcare. Mă interesează totodată și nanotehnologia și cred că vom vorbi despre acest lucru mai târziu un an. Foarte bine, Judith Merkis, exact un minut și jumătate. Urmează Vittorio Prodi. Da, văd că minutele astea sunt destul de flexibile. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că sunteți alături de noi. Și, în primul rând, vă mulțumesc pentru vizita în regiunile afectate de cutremur, care pe mine mă preocupă foarte mult. Și am să încep de aici. Cred că dacă folosim sisteme prin satelit, putem uh, crea un fel de harta riscului seismic pentru teritoriile noastre. și am putea combina eficiența energetică a clădirilor cu, prevenir, cu măsurile de prevenire în caz de seism. Atunci unde există o probabilitate mare de cutremur, putem face ambele lucruri deodată. dacă se consideră necesar. În al doilea rând, vreau să subliniez faptul că eu nu aș numi o a treia revoluție industrială. fiindcă trebuie să uh, obținem o dematerializare a societății noastre și pe aceasta să o îmbinăm cu creșterea economică, pentru că ideea de bază este că avem prea multe bunuri pentru consumatori și definiția bunăstării este prea legată uh, de ideea consumatorismului și a bunurilor de consum vreau să vă prezint și un exemplu de problemă legată de resursele naturale. La deșeurile electronice, Există concentrații foarte mari de uh, metale rare, aur și alte substanțe um, importante, o concentrație mai mare decât găsim de obicei în uh, roci, în pământ și cred că trebuie să le folosim. Comisar. Doamne Oconi, mulțumesc, domnule președinte. Uh, Domnule comisar, vreau să vorbesc despre vehiculele electrice și am să vă spun că vă susțin inițiativele în acest domeniu. De altfel, în această dupămasă, aici, în Comisia MV, am adoptat un text care apără ideea unei finanțări prin intermediul FEDER, finanțări a electromobilității, adică crearea unei rețele de reîncărcare a vehiculelor electrice pe tot teritoriul european. Vis-a-vis de acest subiect, vreau să vă întreb dacă putem spera că în curând se va încheia un acord între statele membre și constructorii de autovehicule pentru a avea o singură normă europeană legată de reîncărcarea electrică. Din dezvoltarea acestei activități, acesta este pasul următor, pentru că vorbim de creștere durabilă și de dezvoltare a acestor vehicule. De aceea mi se pare esențial să ne gândim foarte repede la acest aspect și să ne gândim bine. Mulțumesc! Vielen Dank. Manchmal ist es schon in einem Konzern schwierig. Mulțumesc frumos! Nu este întotdeauna ușor ca o, o, nici măcar în cadrul unei singure companii să hotărească cu privire la uh, un singur uh, tip de încărcător. Doamna Cucovici, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnului comisar, pentru această prezentare vis-a-vis -vis de rezoluția industrială. Întrebarea mea este ce credeți de revoluția serviciilor pentru persoanele vârstnice? Pentru Uh, cei care oferă asistență acestor persoane și revoluția în turism. Care credeți că ar fi impactul turismului în Europa? Va fi pozitiv în ceea ce privește creșterea sau negativ în ceea ce privește impactul asupra mediului înconjurător și uh, sănătății? Și în ceea ce privește revoluția industrială, dați-mi voie să vă întreb de ce nu ați menționat despre un rol mai important al tehnologiilor uh, informației și comunicării? Se vorba de o poveste în continuă evoluție. Statele Unite sunt înaintea Europei, dar cred că totuși e un sector uh, de care trebuie să ne ocupăm. Vis-a-vis -vis de resurse, o întrebare simplă. Ce ziceți de alimentele sănătoase? Mulțumesc, domnule comisar. Acum nu mai trebuie decât să răspundeți la toate aceste întrebări. Aveți cuvântul. Speram ca doamna Merkis să fie de acord cu mine. Să fie întotdeauna de acord cu mine. Vorbeam despre rezultatele acestei revoluții, dar pentru a le obține ne trebuie un început și atunci trebuie să hotărâm să lansăm revoluția. Pentru că dacă am putea să batem din palme și să avem deja rezultatele revoluției, ar fi super simplu, cât se poate de ușor. Și Într-adevăr, am intrat în uh, cărțile de istorie dacă am reușit să lansăm o, să facem o revoluție atât de repede. Trebuie însă să o lansăm și să avem obiective ambițioase. Sunt gata să mă lansez în um, să mă lan... una revoluție culturală, quindi intendo sunt gata să pornesc în larg cu această idee și să am ambiția pe care a avut-o și Cristofor Columb. Uh, nu vreau să mă opresc, vreau să ating obiective ambițioase, dar pentru acest lucru trebuie să depășim anumite obstacole și să trecem prin anumite etape. Poate nu suntem de acord asupra metodologiei, cu siguranță ne-am dorit ca lucrurile să meargă mai repede. Eu cred că voi ajunge la aceleași obiective uh, pe care doriți și noastră, dar pentru asta am nevoie de timp vreau să fiu pragmatic și nu vreau să promit lucruri pe care nu le pot realiza. În ceea ce privește nanomaterialele, m-am angajat să mă ocup de această inițiativă. Astfel, se vor furniza uh, soluții pentru problemele evocate în 2009. Viitoarea comunicare va fi însoțită de un document, un raport pentru nanomaterialele de pe piață. Acesta va acoperi aspecte de sănătate și de securitate uh, conform uh, solicitărilor Parlamentului. Și ajung acum la standarde. Mai multe întrebări au făcut referire la aceste standarde uh, în special standardele pentru prizele electrice. Este una dintre temele cele mai complexe pe ca, cu care am avut de face de când sunt comisar. Știți că există în principiu două poziții. Pe de o parte, poziția industriei franco-italiene și pe de altă parte, cea a industriei germane. De fapt, lucrurile nu sunt chiar atât de clare întotdeauna, pentru că o parte din industria italiană este pentru propunerea germană, deci lucrurile sunt foarte complexe. Am încercat să ajung la o soluție de compromis între diversele părți implicate, pentru că exist, pentru a avea un acord pentru uh, prizele pentru autovehicule, în prezent există un acord, de exemplu, pentru prizele de perete și vreau să uh, accelerez termenele pentru semnarea acestui acord. Iar dacă, după evaluarea de impact, nu se ajunge la o soluție rezonabilă, poate soluția cea mai bună ar fi să adoptăm o perioadă de tranziție. Propunerea care mi se pare cea mai corectă din punct de vedere obiectiv, cea germană, uh, ar presupune și o evaluare de impact după o perioadă de tranziție, după cum am spus. Trebuie însă să ne punem de acord, pentru că unii nu vor această perioadă de tranziție și fiecare va încerca să obțină ceea ce îi convine mai bine, iar dacă fiecare insistă pe ideea lui, nu o să ajungem la ca bun, cel mai probabil. Pentru că dacă nu ajungem la un acord uh, pentru uh, prizele auto, nu vom putea ajunge la unul, uh, va trebui să ajungem la unul uh, pentru prizele de perete. Fiindcă uh, dacă nu ar fi uh, stupid ca în Europa să ne uh, punem singuri bețe în roate în acest domeniu. Și fiindcă vorbim de compatrioții mei, o să-i răspund acum domnului Prodi. Sunt de acord în ceea ce privește utilizarea sistemelor uh, satelitare pentru lupta împotriva schimbărilor climatice. Și așa o să-i răspund și doamnei Gutierrez. Unul dintre numeroasele instrumente uh, Uh, și în curând vom avea și o conferință pe tema um, sistemelor satelitare. Deci unul dintre cele mai bune uh, instrumente pentru um, monitorizarea Pământului sunt uh, sateliții. Și atunci când mă voi întâlni cu prietenii uh, din Africa, interesați foarte mult de acest lucru pentru că vor să monitorizeze seceta și toate problemele care se confruntă, uh, vom discuta și despre uh, dimensiunea Europei. Și aici intră, desigur, și problema uh, seismelor. Ieri, cu ocazia uh, întâlnirii din uh, provincia Modena, uh, Uniunea Europeană a pus la dispoziție sistemul GPS așa cum s-a întâmplat și la alte calamități. Am intenția să pregătesc un proiect pilot pentru sectorul construcțiilor de asemenea. Asta în cadrul planului de acțiune pentru construcții și ideea ar fi uh, îmbinarea economiei și a uh, energiei, deci am avea așa anumitele construcții verzi, între ghilimele, și respectarea codului european numărul 8 în materie de protecție seismică un proiect pilot pentru o parte din regiunile uh, afectate de uh, cutremur. Comisia de standardizare trebuie să faciliteze utilizarea codului numărul 8 de către profesioniștii din domeniu. Deci proiectul va fi lansat în curând pentru lansarea tehnologiilor antiseismice în zonele uh, cu risc seismic. Ajung acum la turism. Este o temă esențială pentru protecția mediului. Comunicarea noastră privind turismul insistă foarte mult pe turismul ecologic, și suntem pe cale să redactăm uh, punerea în aplicare a uh, textului privind turismul costier. Doamna Damanache știe foarte bine că protecția coastelor noastre este un element fundamental, la fel ca și protecția patrimoniului uh, creat de mediul înconjurător, înconjurător și turismul cultural. Și aici mă refer la centrele istorice ale orașelor, care vor figura în text Mă refer la textul uh, propunerii comisilor Oettinger, Calas și Cruz. Sunt de acord, pur și simplu a fost o omisiune. Tehnologiile informației sunt fundamentale în cadrul acestei uh, de-a treia revoluții uh, industriale, deci sunt de acord cu dumneavoastră, îmi pare rău că am omis acest lucru și în ceea ce privește Uh, politica turismului iarăși sunt esențiale. Eu consider că politica turismului este unul din elementele esențiale pentru creșterea europeană. Ieri, în cadrul uh, G20, s-a subliniat că sectorul turismului și călătoriile sunt esențiale pentru creștere, pentru construcție și pentru crearea de locuri de muncă. În cadrul uh, G20 s-a uh, transmis un semnal foarte important și iată de ce am propus norme noi în materie de uh, vize, reguli mai flexibile, mă refer la vizele de turism pentru turiștii din, care vin din țările neeuropene, China sau Rusia sau America de Sud. Prin urmare, turismul este pentru mine un sector fundamental pentru protecția mediului deci sunt de acord cu dumneavoastră. Se poate stabili o legătură între turism, tehnologia informației și așa mai departe. Dacă există o problemă în structura noastră turistică, e tocmai faptul că este un sector care nu este suficient de industrializat. Am creat deja o platformă tehnologică pentru turism cu toate sectoarele interesate de acest sector și toți uh, actorii, astfel încât turismul european să dispună de structuri de, din ce în ce mai competitive, mai moderne și mai atente la mediul înconjurător și mai puțin poluante. Acesta ar fi un element cheie al creșterii noastre. În toate statele membre, turismul reprezintă 10-11% din venituri. Regatul Unit este și ea foarte mult interesată de turism. atunci când avem un produs de calitate și protejăm mai bine cetățeanul, și aici mă gândesc și la alimentație, pentru că și ea a fost amintită de dumneavoastră, ei bine, calitatea europeană devine importantă și pentru sectorul um, agri, agroalimentar, agricultura, moda, sectorul textilelor și moda de înaltă calitate, pentru că vorbeam mai devreme de rici și am solicitat antreprenorilor să accepte să facă anumite sacrificii astfel încât calitatea produselor noastre textile să fie deosebit de uh, competitivă uh, în ceea ce privește uh, calitatea sănătății celor care poartă aceste haine. Deci, vreau să spun că um, creatorii, designerii noștri de munte trebuie să respecte normele RICI. În ceea ce privește strategia politică a celei de-a treia um, revoluții industriale, uh, am inclus în ea și dimensiunea turismului, pe care eu o consider fundamentală. Toate acestea fac parte dintr-un mozaic. Și fiecare element pe care l-am menționat reprezintă câte un element, câte o bucățică din acest uh, mozaic. Comisia nu poate să facă nimic fără ajutorul Parlamentului, iată așadar de ce astăzi am vrut să vă explic ceea ce suntem pe cale să facem, sper să pot conta uh, și în continuare pe sprijinul dumneavoastră, atât critic cât și constructiv și voi folosi uh, în cel mai bun mod cu putință toate sugestiile dumneavoastră. Herr Kommissar Tajani, ich bedanke mich. Domnule comisar Tajani, vă mulțumim, vă mulțumesc de fapt în numele Comisiei. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost dispus să rămâneți alături de noi 90 de minute pentru a răspunde la toate întrebările noastre. Toată lumea a reușit să vă adreseze astăzi întrebări și vă asigur că la cea de-a treia revoluție industrială Uh, puteți conta pe sprijinul Comisiei Envi din cadrul Parlamentului European. Noi ne ocupăm, de fapt, zilnic cu uh, condițiile care stau la baza acestei a treia revoluții industriale și vă asigur că vom ajut, vă vom ajuta dacă sunteți într-adevăr dispus să puneți în uh, realitate toate promisiunile pe care ni le-ați făcut astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și sperăm că vă veți alătura din nou uh, nouă cândva în viitorul apropiat. Moment, die Sitzung ist noch nicht beendet, es geht noch weiter. Ședința continuă. Vreau să vă mai spun că mâine ne vom reîntâlni la ora 10. La ora 9 vom avea doar ședința coordonatorilor și acum, acesta fiind spus, vă pot ura o seară plăcută. Ne revedem mâine pentru a continua discuțiile ilustre.